Domnule președinte. Witam państwa bardzo serdecznie. Bun venit, doamnelor și domnilor. După pauza de prânz reluăm ședința plenară și aș vrea să salut uh, pe oaspetele nostru, doamna comisar